Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc uh, la următoarea sesiune de vot. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Și acum pe ordinea de zi avem întrebările orale adresate Comisiei în legătură cu încălcările libertății de exprimare și discriminarea pe baza orientării sexuale în Lituania. Cer tuturor uh, oratorilor înscriși la cuvânt să respecte timpul, timpul prevăzut pentru a putea încheia înainte de miezul nopții. Acum dau cuvântul uh, unuia dintre autori, doamna Intfeld. Trei minute, vă rog. Yes, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate doamnă comisar, discutăm astăzi, nu pentru prima dată, legislație, o legislație care va avea un uh, efect negativ foarte important asupra uh, populației uh, LGBT din Lituania. Rezoluția pe care am propus-o pentru votul de mâine este, cred, foarte clară. Facem apel la adresa colegilor lituanieni să se gândească mai bine Eh, să se asigure că dacă adoptă legislația aceasta nu va fi ehm, nu va duce la discriminări împotriva populației LGBT. Cred că este din ce în ce mai clar că Uniunea Europeană trebuie să se doteze cu instrumente juridice uh, mai ferme pentru aplicarea drepturilor omului. Am avut dezbateri în legătură cu uh, legea mass media din Ungaria în ultimele zile și iată și aici ne confruntăm cu o situație similară. Uh, principiile noastre comune, uh, principiile comune 500 de milioane de cetățeni europeni uh, se, a, sunt scrise în tratate, dar când dorim să le aplicăm, avem probleme. De aceea, Doamna comisar, aș dori să, să uh, știu ce aveți de spus în legătură cu propunerea noastră pentru o foaie de drum europeană pentru drept drepturile populației LGBT. Uniunea Europeană a făcut multe pentru egalitatea de gen. Avem o foaie de drum pentru egalitatea de gen. Avem strategii pentru lupta împotriva rasismului și xenofobiei, pentru lupta împotriva excluziunii sociale. Avem tot felul de strategii pentru a consolida drepturile fundamentale, dar pentru uh, persoanele LGBT nu avem astfel, o astfel de strategie. Cred că această strategie este necesară pentru a lupta împotriva prejudecăților, ignoranței, discriminărilor, urii uh, și uh, pentru a consolida drepturile uh, persoanelor LGBT. Sunt multe, s-ar putea da multe exemple. Astăzi discutăm despre amendamentele pe care uh, în uh, legătură cu care trebuie să se pronunțe Parlamentul din Lituania, dar homofobia există în toate statele membre și aș vrea să mai atrag atenția asupra încă unui lucru, doamnă comisar, aș vrea să știu ce părere aveți. E, vorbe de, e vorba de politica europeană în domeniul azilului. Uh, solicitanții de azil uh, care solicită azil pentru că uh, sunt uh, discriminați uh, din cauza orientării sexuale într-un uh, Uh, stat membru pe care nu-l vor numi trebuie să se supună unui text falometric. Este un lucru degradant, nu are ce căuta în Uniunea Europeană și aș dori să știu ce uh, are de gând să facă Comisia în legătură cu acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Lunacek. Mrs. President. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Colega mea Indveld a explicat deja care este conținutul rezoluției noastre și sunt de acord cu dumnea ei. Când va apare foaia de parcurs pentru drepturile LGBT în Uniunea Europeană? Parlamentul European trebuie să dea dovadă de solidaritate și să-și exprime clar opiniile votând pentru această rezoluție. Vedeți foarte bine că Parlamentul European se ocupă de mult timp de situația din Lituania, pentru că vara trecută am fost la Vilnius și am încercat să ne manifestăm sprijinul pentru parada gay din uh, Vilnius. Și s-a vorbit mult despre faptul că culorile steagului persoanelor LGBT sunt simbolice. Ei se simt protejați de acest steag. Și acest lucru era valabil și pentru cetățenii lituanieni care fac parte dintre uh, LGBT. Să nu uităm faptul că acest amendament vrea să interzică informațiile publice care vorbesc despre orientările sexuale atunci când este vorba despre orientări sexuale homosexuale. Cu alte cuvinte, interzice orice fel de asemenea informații. În urmă cu 20 de ani, și homosexualii din Lituania s-au luptat pentru independență și pentru libertate în această țară, deci au dreptul la respectarea libertăților lor fundamentale în aceeași măsură cu ceilalți cetățeni. Sper că va fi clar pentru toată lumea faptul că diferitele orientări sexuale sunt parte integrantă a tuturor societăților din întreaga lume, inclusiv a societății lituaniene. Și a nu vrea să informez publicul și mai ales publicul tânăr este cel mai bun mijloc de a crea un teren prielnic pentru ură și pentru discriminare. Sper că Parlamentul European își va um, demonstra sprijinul pentru această rezoluție și știm că și Comisia um, este uh, în același spirit cu noi. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul pentru două minute domnul De Jong. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și eu să mă alătur celor spuse de antevorbitorii mei și vreau să mă concentrez și pe un alt aspect. Nu este vorba aici doar de prevederile din legislație și de faptul că foarte curând acestea vor putea să ducă la repercusiuni grave asupra persoanelor din Lituania. Vreau să mă refer la faptul că recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex uh, vor putea avea, va putea avea de suferit din cauza acestei uh, legislații. S-a trimis o scrisoare cerându-se clarificări comisiei. Comisia ne-a trimis un răspuns spunând că există un drept european în legătură cu căsătoriile între persoane de același sex. Vreau să știu dacă Lituania le uh, va respecta acestor persoane dreptul, chiar dacă nu sunt cetățeni ai Uh, Lituaniei. În 2013 va exista un proiect de lege privind repercusiunile acestei uh, chestiuni asupra stării civile și de ce tocmai în 2013 va avea loc această recunoaștere a stării civile a persoanelor căsătorite cu o persoană de același sex. De ce? Vreau să știu dacă serviciile Comisiei au analizat uh, consecințele recunoașterii căsătoriilor între persoane de același sex în statele membre și ce se va întâmpla dacă Lituania și, de exemplu, România nu vor respecta legislația. Cred că trebuie să avem o reacție rapidă raportul, uh, la raportul privind homofobia pentru că s-a publicat raportul anual al Comisiei și mă întreb dacă vă dați seama că avem nevoie uh, de uh, un raport special asupra homofobiei, pentru că acest lucru este foarte important. Grație, la parola al... Mulțumim, are cuvântul doamna Vlașicova Benova. Ďakujem vám pekne. Dobrý večer, pani komisárka. Mulțumesc, doamnă președinte, bună seara, doamnă comisar. Trebuie să spun sincer că nu am înțeles ce se întâmplă în Lituania. Sau suntem dezamăgiți. Acum suntem în Uniunea Europeană și știm ce înseamnă drepturile omului și acum se trans- un stat membru transmite un semnal uh, Uh, ca și cum nu aceasta ar fi starea de fapt. Dorește să introducă o lege uh, care uh, prevede că relațiile alte decât heterosexuale și este absolut retrograd un astfel de gest. Noi aici în Parlament uh, dorim uh, să protejăm drepturile omului, uh, sănătatea spirituală a tinerilor este un pretext. Dorim să protejăm copiii de sărăcie, de violență, dorim să creăm condiții pentru ca ei să poată să învețe, să fie în siguranță, să crească, dar majoritatea dintre noi știm din experiență că copiii, pe copii nu-i deranjează Uh, dacă oamenii uh, au gesturi tandre unii față de alții, uh, chiar dacă nu sunt heterosexuali. Dorim să știm de ce poziția aceasta este ironică. Trebuie să acționăm în mod hotărât, trebuie să Uh, spunem că încercări de a introduce astfel de legislație uh, nu uh, poate să fie, nu pot să se regăsească aici în Uniunea Europeană pentru că astfel nu se respectă Carta Drepturilor Fundamentale, libertatea de exprimare și duc la discriminare pe baza orientării sexuale. Întrebarea mea, doamnă comisar, este trebuie această, dacă această lege va fi votată și aplicată, uh, va acționa Comisia printr-o procedură de încălcare a obligațiilor împotriva Lituaniei? Mulțumesc. Are cuvântul doamna comisar. Doamna președintă, la început aș vrea să subliniez faptul că noi am condamnat fără niciun fel de ambiguitate orice fel de lege homofobă. Pentru că homofobia este o încălcare clară a valorilor europene. Și eu am discutat cu doamna președintă Dalia Gribascaite și cu domnul ministru al justiției din Lituania pentru a le cere să amendeze această lege, pentru că altfel Lituania riscă o procedură în fața Curții de Justiție dacă acest amendament este votat și dacă sunt votate și amendările codului penal. Potrivit informațiilor cele mai recente pe care le-am eu la dispoziție, votarea acestui amendament a fost amânată și s-ar putea să aibă loc în primăvara acestui an, ceea ce înseamnă că discuțiile încă continuă. Și Comisia a examinat propunerile de amendare a codului penal, precum și alte propuneri de revizuire a legislației uh, lituaniene, pentru a vedea dacă legislația comunitară în domeniu a fost bine transpusă în Lituania. Noi vom analiza de asemenea compatibilitatea acestei legi pentru protejarea minorilor de uh, riscul prezentat de informațiile publice, compatibilitatea legii cu normele europene. Știm că în decembrie 2009 această lege a fost deja amendată și legea stipulează că informațiile care exprimă dispreț față de valorile familiale și vorbește despre alte forme de căsătorie sau de reuniune familială diferite de cele din Constituția și Codul Penal, trebuie interzise. Dacă această lege ar fi pusă astfel în aplicare, atunci se vor ridica mai multe semne de întrebare, în ce privește respectarea principiului de nediscriminare, respectarea uh, dreptului la libera uh, exprimare și la libera opinie și respectarea directivei serviciilor audiovizualului. Încă o dată, potrivit ultimelor informații care mi-au parvenit, pe data de 18 octombrie 2010 s-a votat un amendament care prevede că comunicarea cu conținut comercial în uh, serviciile audiovizuale, precum și publicitatea, nu trebuie să conțină niciun fel de promovare a unor uh, orientări sexuale de tip homosexual. Directiva serviciilor de media directiva și a serviciilor audiovizuale ar fi încălcată dacă acest amendament s-ar aplica ca atare și, de asemenea, și Carta Drepturilor uh, Fundamentale nu ar mai fi respectată. Noi am scris autorităților din Lituania atunci când s-a dorit suspendarea ultimei parade homosexuale și am reamintit că se încălca articolul 12 din Carta Drepturilor Fundamentale articol care reprezintă o valoare de bază a Uniunii Europene. Și Până la urmă, datorită protestelor noastre, această paradă a putut să aibă loc pe data de 8 mai și au participat și deputați europeni la ea. Întrebările orale mai menționează și posibilitatea conceperii unei strategii europene a unei foi de parcurs pentru a lupta împotriva homofobiei. Legislația europeană ține cont de toate drepturile enumerate în Cartea Drepturilor Fundamentale, inclusiv articolul care spune că nu trebuie să existe discriminare în funcție de orientarea sexuală. În comunicarea sa despre implementarea eficientă a cartei, adoptată pe 19 octombrie 2010, Comisia a dat mai multe indicații în ce privește o asemenea viitoare strategie și noi vom mai redacta și un raport despre aplicarea cartei, inclusiv despre aplicarea articolului 21, un raport care va fi publicat în primăvara acestui an. În această ordine de idei, acțiunile cu privire la dreptul la azil fac parte integrantă din legislația comunitară și sunt în strânsă legătură cu articolul 21 din cartă, care încă o dată stipulează că nu poate să existe discriminare pe baza orientării sexuale. Deci, dacă legislația europeană sau legislația transpusă există o discriminare, atunci Uniunea are capacitatea de a lua măsuri. Deci, foarte clar, Uniunea are capacitatea să ia măsuri, să întreprindă acțiuni discriminarea pe baza orientării sexuale, homofobia vor fi combătute potrivit măsurilor ce pot fi întreprise în baza tratatelor. Nu avem intenția să propunem vreo lege care ar uh, reprezenta o interferență în dreptul familiei sau care ar modifica definiția căsătoriei. Aceste lucruri țin de subsidiaritate. Cartea noastră verde face referire numai la situațiile transfrontaliere, ca de exemplu recunoașterea certificatelor de naștere, dar asta nu presupune recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex. Nu trebuie să amestecăm lucrurile. Statele membre, la nivel național, hotărăsc ce este o căsătorie potrivit drepturilor național, însă Uniunea Europeană trebuie să permită libera circulație și non-discriminarea. Sunt două lucruri distincte. Asta vrem noi să uh, aplicăm în practică. Mulțumim, doamnă comisar. Acum au cuvântul oratorii numele grupurilor politice și începem cu grupul PPE și domnul Busutil pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei Europene. PPE-ul este angajată valorilor și principiilor ce stau la baza Uniunii Europene, mai ales apărarea drepturilor omului. Uniunea Europeană trebuie să combată toate formele de discriminare, inclusiv discriminarea uh, pe baza orientării sexuale. Și în același timp trebuie să respectăm dreptul oricărei democrații cât timp respectă drepturile omului și principiul nediscriminării de a discuta, modifica și adopta legi naționale fără să ne implicăm în dezbaterile din parlamentele naționale și fără să încălcăm principiul de subsidiaritate și fără să uh, condamnăm un stat membru în mod prematur. Nu ne place ideea de a condamna un stat membru, mai ales pentru că în această situație specifică, modificările propuse nici măcar nu au fost votate de către plenul Parlamentului lituanian și se află încă în faza de revizuire de către, de examinare de către autoritățile lituaniene. Nu doar atât, mai mult acestea sunt considerate a contrazice legislația europeană chiar de către autoritățile lituaniene, care au declarat că vor lua măsuri pentru a remedia situația și pentru a respecta principiul non-discriminării pe criterii de orientare sexuală. Așadar, această lege propusă probabil că nici măcar nu va ajunge uh, în, în uh, legislația lituaniană și deci nu are sens să condamnăm acest stat. În încheiere, sper că PPE-ul va putea să susțină rezoluția comună, cât timp aceasta nu condamnă niciun stat membru în mod individual și cât timp este modificată pentru a fi mai echilibrată. Vă mulțumesc! Grazie! Mulțumim! Cred că Domnul Moraes nu este în sală, așa că are cuvântul în numele grupului ALDE, doamna Latford, două minute. Present. Mulțumesc, doamnă președinte, m-ați luat prin surprindere. Sper că Lituania va învăța din experiența Regatului Unit care uh, a avut uh, și el problemele lui, uh, a avut o lege în care, care interzicea promovarea homosexualității în, în scoi. Apoi, conserv, liderul conservatorilor, acum prim-ministru David Cameron, a spus acum un an și jumătate că partidul său nu a avut dreptate. Sprijinind această lege din 88, care a fost abrogată. David Cameron a spus că uh, a, a prevăzut că primul prim-ministru britanic uh, care să spună că este gay va fi conservator. Vom vedea ce se va întâmpla. Cred că această schimbare a atitudinii despre care colegul meu Charles Tanner știe mai multe, deci această um, um, această schimbare de poziție a centrului dreapta a dus la o rezoluție PPE mai moderată. Sper că PPE-ul va putea să sprijine principala rezoluție dacă majoritatea amendamentelor lor sunt votate la mâine. Situația din Regatul Unit s-a transformat atât de mult încât uh, cei care, uh, persoane care aveau un bed and breakfast și uh, au trebuit să plătească daune unui cuplu gay pentru că nu l-a primit, uh, nu, nu a dorit să, uh, să cazeze acest cuplu. Uh, nu, e, uh, nu putem discrimina pe baza uh, opiniilor oamenilor în, cea, în legătură cu uh, homosexualitatea. Interzicerea promovării sau propagării homosexualității uh, riscă să aibă un efect negativ asupra libertății de exprimare, după cum a spus Agenția pentru Drepturile Omului. Cred că uh, avem nevoie de o foaie de drum pentru lupta împotriva homofobiei și discriminării și încurajez uh, toți colegii să sprijine toate drepturile omului. Mulțumesc! Grazie per... Vă mulțumim. În numele verzilor are cuvântul doamna Cornelissen. Voorzitter, dit is niet de eerste keer dat Litouwen de... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Lituania violează valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Parlamentul European deja a trebuit să intervină pentru a apăra drepturile homosexualilor. Și acum trebuie să luăm măsuri concrete, nu numai cu caracter simbolic, pentru că drepturile fundamentale, valorile Uniunii Europene nu sunt opționale într-o țară da, într-o țară nu. Acest lucru este valabil pentru Lituania, pentru Franța și pentru țările de jos. De exemplu, în viitor, în țările de jos, drepturile imigranților vor fi reduse. Se, se dorește acest lucru. Avem nevoie de o Uniune Europeană în care drepturile tuturor sunt protejate în mod egal. Doamnă comisar, am înțeles că s-a făcut o primă analiză juridică a acestor texte de lege, dar acum trebuie să faceți și niște pași concreți. Nu putem să acceptăm să se creeze situații în care Trebuie să uh, ne cerem în fața Curții Europene de Justiție să ne fie apărate drepturile. Mulțumesc acum numele conservatorilor ale Consul, domnul Tanoc, două minute. Domnule președinte, Uniunea Europeană e bazată pe principiul că toți cetățenii săi se bucură de drepturi și libertăți egale. Orice stat membru care dorește să intre în Uniunea Europeană trebuie să respecte acest principiu și să semneze Carta Drepturilor Omului și în legătură cu orientarea sexuală, printre altele. Însă cu șapte ani în urmă, Lituania a intrat în Uniunea Europeană și a aderat la valorile noastre de libertate. De atunci a intrat în vigoare articolul 221 din uh, Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, care asigură uh, dreptul la libertatea sexuală pentru toți cetățenii europeni. Ca reprezentant al partidului meu și ca reprezentant în Uniunea Europeană și în afara ei, pot să spun că Uniunea Europeană sprijină drepturile omului peste tot, însă mulți europeni au opinii tradiționaliste în legătură cu homosexualitatea, de multe ori pe baza convingerilor religioase. Trebuie să promovăm drepturile cetățenilor din categoria LGBT, însă trebuie să permitem și celor care doresc să-și exprime opinia, pentru că și libertatea de expresie este la fel de importantă. Situa- societatea din Lituania este conservatoare în mare măsură și trebuie să înțelegem asta. Oamenii au dreptul să aibă păreri proprii. Dar la nivel instituțional nu putem face compromisuri pe baza ideii că suntem cu toții egali. Cred că suntem cu toții egali și cred că uh, drepturile garantate de Uniunea Europeană sunt un fel de magnet pentru state ca Lituania, care ies din comunism, din uh, totalitarism cer autorităților lituaniene să se gândească la faptul că Uniunea Europeană are angajamentul de a uh, împiedica persecutarea minorităților, așa cum se întâmpla în Europa în prima jumătate a secolului 20. Comisia trebuie să analizeze acest proiect de lege lituanian și să spună dacă sau nu acesta uh, respectă uh, legislația europeană. Pentru că, așa cum a spus domnul Busutil, e foarte posibil ca această, acest proiect de lege să nu devină lege de plină, pentru că Lituania este o democrație și cunoaște bine problemele pe care le discutăm noi în această seară. Vă mulțumesc! Mulțumesc. În numele GUE NGL are cuvântul domnul Higgins. Presidente... Doamnă președinte, legea propusă pentru a interzice promovarea publică a relațiilor homosexuale în Lituania este încă o scuză pentru uh, a nu promova drepturile uh, persoanelor LGBT în această țară. Este ironic faptul că în această țară, care a luptat împotriva dictaturii staliniste acum 20 de ani, Um, face tocmai ceea ce făcea și acel sistem. Nu lasă oamenii să trăiască liber și în pace, conform propriei identitate sexuale. Îi felicit pe cei care uh, au participat la uh, Gay Pride la Vilnius în mai anul trecut. Este revoltător faptul că politicienii Uh, de dreapta uh, se exprimă împotriva homosexualilor în Lituania. Ca și cum, așa cum în Irlanda, uh, economia de piață a devastat economia, în Lituania șomajul este de la 18%, iar în rândul tinerilor este de 45% și această situație, folosirea homosexualilor ca țapi prăjitori este ridicol. Campaniile din Lituania insinuează că homosexualii sunt o amenințare la adresa copiilor. Este o dezinformare. Este scandalos acest lucru Însă, din păcate, uh, amenințările la adresa copiilor vin tocmai din partea instituțiilor unde ar trebui să se simtă în uh, uh, siguranță, în familie și biserică. Lituania acum trebuie să pună capăt climatului de intoleranță, intoleranță și uh, teamă. Trebuie să stăm alăt, să fim alături de toți cetățenii Lituaniei, să le permitem să trăiască liber, conform propriei identități. De in- Mulțumesc. Cred că uh, domnul sau doamna Imbrasas nu este. Au cuvânt, are cuvântul numele neafiliaților domnul Stoianu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Полагат, че предложените изменения ще дискриминират хомосексуалните. Не са сигурни в това. Те само го предполагат. Затова тази ситуация ми напомня малко на Ceea ce se întâmplă în Lituania îmi aduce aminte de un film în care poliția locală folosește mărturii false pentru a găsi vinovații. Lituania acum se află în aceeași situație. Este judecată pentru ceva ce încă nu a făcut. Dragi colegi, Vom avea timp de mulți ani acest conflict între legile diferitelor statelor membre și uh, legile europene. Vorbim acum despre dreptul la asociere, uh, la parteneriate între persoanele de același sex. Dar în statele membre oamenii nu văd asemenea uh, uniuni cu aceiași ochi vor exista tot felul de probleme în Uniunea Europeană și cred că pe viitor ne vom regăsi într-o situație în care va trebui să hotărâm care drepturi sunt mai uh, uh, prioritare și care nu. Eu cred că până la urmă vom distruge complet drepturile omului. Vă mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Acum dăm cuvântul celorlalți oratori care s-au înscris. Începem cu doamna uh, Stralivesca, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. La ora actuală, în Lituania, există o situație în care, pe de-o parte, orice guvern ales democratic poate să legifereze în mod liber și, pe de altă parte, drepturile omului sunt apărate de legislația europeană și de convenții internaționale. Depinde de noi să uh, identificăm cazurile în care drepturile omului sunt încălcate și, de asemenea, uh, sau acuzațiile adresate anumitor grupuri minoritare. Parlamentul European este întotdeauna împotriva încălcării drepturilor omului. Proiectul de lege din Lituania s-ar putea să limiteze libertatea de exprimare în legătură cu orientarea sexuală. Și îngrijorările sunt justificate pentru că în Parlamentul European am examinat modul în care minoritățile naționale sunt tratate în Lituania. pentru că nu se bucură de drepturi egale cu alți cetățeni. Lituania ar trebui să întrunească standarde specifice stipulate de legislația europeană și asta inclusiv în domeniul minorităților naționale. Grație la... Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Blinkeviciuti pentru două minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, Dragi colegi, discutăm despre o chestiune sensibilă pentru țara mea, Lituania. Doresc să încep prin a sublinia prin faptul că, în calitate de nou stat membru, Lituania respectă drepturile omului, libertățile fundamentale, dar, din păcate, există cazuri în care anumiți deputați lituanieni uh, inițiază uh, proiecte de lege uh, discriminatoare față de cetățeni. Dar trebuie să vă informez că miercurea trecută guvernul lituanian și-a prezentat avizul negativ în legătură cu această propunere examinată în momentul de față de Parlamentul lituanian de a introduce amenzi pentru promovarea relațiilor homosexuale. S-a, uh, guvernul a spus că acest proiect de lege este împotriva Constituției Lituaniei, legii europene uh, și că nu se uh, poate permite această discriminare. Lituania, s-a spus de asemenea că Lituania trebuie să respecte ca drepturi fundamentale care interzice discriminări inclusiv pe baza orientării sexuale. Doresc să subliniez faptul că amendamentele propuse um, nu au fost încă adoptate de Parlamentul lituanian și Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului din Lituania trebuie să-și exprime avizul în legătură cu aceste amendamente. Sper că Lituania va ține cont de criticile din Uniunea Europeană și din întreaga lume eh, și avizul negativ al guvernului lituanian, precum și rezoluția Parlamentului European și că Parlamentul lituanian va avea voința politică pentru a respinge această um, propunere care ar eh, încălca drepturile omului și va lupta împotriva tuturor uh, discriminărilor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Romeva Irueda. Yes, thank you very much. Uh, I... Vă mulțumesc. Cred că mesajul pe care vrem noi să-l trimitem către Parlamentul lituanian este cât se poate de limpede. Și ne adresăm nu numai Parlamentului, ci și tuturor celor care vor să vorbească despre fapte concrete. Există două lucruri pe care aș vrea să le reamintesc colegilor care poate le-au uitat. Homosexualitatea nu mai este considerată o boală, o boală mentală. Și informațiile, programele la care se uită tinerii nu au cum să le afecteze orientarea sexuală. Nimic altceva, niciun fel de text, niciun fel de afirmație nu poate să uh, contrazică aceste adevăruri deja dovedite. De aceea avem nevoie să votăm asemenea rezoluții. Și de aceea trebuie să rezistăm tuturor acelor forțe din Lituania care fac tentative pentru a nega aceste adevăruri. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație, la parola. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Șimaschi pentru un minut. Wydaje się, że nie Mulțumesc foarte mult. Nu există niciun alt parlament atât de sensibil în lume la protecția diferitelor orientări sexuale. Proiectul de lege din Lituania, care a fost tradus greșit, este condamnat înainte să fie adoptat. Nu trebuie să ne implicăm în procesul legislativ suveran dintr-un stat membru. Trebuie să avem mai multă încredere în uh, procesul legislativ din Lituania. Trebuie să dăm dovadă de mai multă înțelegere pentru uh, parlamentarii din Lituania, cărora le pasă de protecția copiilor, de prezentări agresive de conținuturi sexuale. Eu cred că copiii nu sunt deloc luați în considerare în această discuție. Nu constat aici niciun fel de încredere și niciun fel de respect al suveranității și niciun fel de reflexie asupra drepturilor copiilor. De aceea nu susținem acest text. Grație. Mulțumesc. Cred că doamna Head nu este în sală, deci dau cuvântul doamna, doamnei Senișin pentru un minut. Pani przewodnicząca, koleżanki. Doamna președinte, dragi colegi, pentru cetățenii europeni sunt convinși că au cu toții drepturi egale, dar în unele țări toleranța față de minoritățile sexuale nu este suficientă. Există agresiuni împotriva acestor minorități, li se interzic demonstrațiile sau se introduc proiecte de lege ca cel din Lituania. Trebuie să asigurăm un nivel minim de protecție împotriva discriminării pe baza vârstei, orientării sexuale, disabilităților sau uh, crezul, uh, credințelor, credinței. E nevoie de separare între biserică și stat, pentru că homofobia uh, se răspândește mai ales în locurile unde uh, poziția bisericii este um, prea puternică. De exemplu, în statele islamice, homosexualitatea este pedepsită cu moartea. Trebuie să promovăm uh, libertățile și de aceea această rezoluție este foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumim. Are cuvântul doamna Trautmann, un minut și jumătate. Merci, madame. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Amendamentul uh, care va fi examinat de Parlamentul lituanian și care face ca promovarea publică a homosexualității să fie pasibilă de uh, amenzi, a fost redactat în cadrul implementării legii pentru a proteja minorii de efectele nefaste ale informării publice. Cum putem în numele apărării drepturilor minorilor să contravenim libertății de exprimare și să incităm la discriminare în baza orientărilor sexuale. Din cauza acestui text, orientarea sexuală va fi disimulată și asta ca și cum aș, ar vrea să fie negate toate rezoluțiile, toate textele de lege votate în acest Parlament pentru a apăra drepturile persoanelor LGBT. Cum spuneam, este o incitare la criminalizarea homosexualității și un apel la violență acest amendament. Nu ne putem permite să arătăm o asemenea imagine a Europei tinerilor. O Europa care se retrage în propria cochilie și care nu ține cont de drepturile uh, Uh, celuilalt. Valorile Cartei Drepturilor Fundamentale și a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale sunt în pură contradicție cu conținutul acestui amendament. Iar dreptul comunitar a permis ca legislațiile naționale să evolueze pentru ca ele să uh, confere mai multă protecție tuturor drepturilor. Vă mulțumesc, stimată doamnă comisar, pentru că ați vorbit aici răspicat și mi-aș dori ca toate grupurile politice să accepte argumentele dumneavoastră, precum și argumentele colegilor mei. Și lansez un apel către toți colegii mei din toate grupurile politice pentru a se alătura colegilor din grupurile uh, socialist-democrat, vers și GUE și care au avut ideea acestei rezoluții și să o voteze mâine. Vă mulțumesc, președin... spune președinta. Vă rog frumos să vă respectați timpul alocat pentru că trebuie să ne terminăm uh, uh lucrările până la orele 12, acum în cadrul procedurii Catch the Eye, doamna Zaborska. Doamnă președinte, dragi colegi, de ce discută acest Parlament o propunere de lege care a fost depusă de un deputat dintr-un parlament dintr-un stat membru. De când dictăm noi, vă întreb, ce se întâmplă în parlamentele naționale, ce au voie să discute și ce nu? Nici această dezbatere și nici rezoluțiile pe care le vom vota mâine nu se referă la un uh, act legislativ în vigoare. E vorba doar de un text care este în curs de dezbatere într-unul din parlamentele naționale din Uniunea Europeană. Însă este vorba de un act care are potențialul de a amenința libertatea presei. Acela este legea presei din Ungaria. Cred că ar trebui să acordăm mai mult timp guvernului maghiar să se gândească la ea și poate să o schimbe. Cred că trebuie să fim consecvenți, dragi colegi, și să așteptăm cu această rezoluție până când se încheie discuțiile din Parlamentul lituanian. Grație la Mulțumesc. Are cuvântul doamna Morcunaite. Pone pirmininke, comisar. Mulțumesc, doamna președinte, doamnă comisar. Sunt din Lituania. Vorbim astăzi despre o rezoluție care se referă la un amendament la codul administrativ. Procesul legislativ nu s-a terminat în Parlamentul Lituaniei și Parlamentul European încearcă să intervină. Nu au avut loc uh, discuții nici la nivel de comisie în legătură cu um, acest uh, modificare la lege și, din câte am înțeles, avizele sunt negative în legătură cu acest proiect de lege. De aceea nu pot sprijini rezoluția pentru că reprezintă o reacție excesivă și doresc să mă adresez și colegului Higgins. Vă rog să nu vorbiți despre ceva ce nu vi s-a întâmplat. Nu puteți uh, să comparați uh, URSS-ul cu Lituania de astăzi. Nu pot să înțeleg așa ceva. Uh, Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Tein. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, die Euro Doamna președintă, doamna comisar, Convenția drepturilor europene și Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale interzic discriminarea în baza orientării sexuale și noi avem datoria să luptăm împotriva oricărei forme de discriminare acest lucru este stipulat și de articolele 21 și 19 din cele două texte. Lituania, în calitatea sa de stat membru, s-a angajat să respecte aceste valori. După prima noastră rezoluție din anul 2009, Lituania și-a modificat legislația pe care dorea să o adopte. Și s-a vorbit despre acea lege care ar fi interzis uh, parada homosexualilor uh, de la Vilnius, care a fost și ea modificată și această paradă a putut să aibă loc. Consider că acest amendament care vrea să interzică uh, informațiile relative la um, uh, orientările sexuale și la persoanele LGBT în mass media uh, este periculos și el nu trebuie adoptat. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Reding pentru faptul că este prezentă la reuniunea noastră la ora atât de târzie pentru a ne prezenta strategia dumnei. Vă mulțumesc că acum are cuvântul doamna comis. Well, Doamnă președinte, am remarcat aici un consens foarte larg între toate grupurile politice principale în legătură cu principiul non-discriminării. Și cred că dacă ar fi o rezoluție care să sublinieze acest principiu și aplicarea sa în legislația națională, care este o obligație a statelor naționale față de regulile europene pe care au semnat că le vor respecta, cred că ar fi un moment foarte important. Parlamentarii care au spus clar că vorbim aici despre o lege care nu este încă o lege și care este doar o propunere a unui deputat oarecare, au făcut și ei pe bună dreptate această subliniere. Dar vreau să vă amintesc aici că și președintele Lituaniei și guvernul Lituaniei au uh, exprimat clar că sunt împotriva acestor propuneri făcute de anumiți deputați. Și sper ca discuțiile ă, de mâine, discuțiile de astăzi și decizia de mâine în legătură cu principiile stabilite în mod liber de 27 de state membre și anume principiile din directivele noastre europene care au fost uh, consolidate de Carta Drepturilor Fundamentale vor fi subliniate la votul de mâine și pot uh, și eu să uh, subscriu la poziția atât de puternică a acestui Parlament. Grazie, Mulțumim, doamnă comisar. Am primit două propuneri de rezoluție. La sfârșitul dezbaterii, dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Următoarea ședință are loc mâine.